Dragi colegi, doamnelor și domnilor, procesul verbal a reuniunii de ieri există comentarii. Nu este cazul, procesul este astfel aprobat. Trecem la voturi. Începem cu